Camera este, sala este destul de goală, sunt șapte colegi și o să începem. Așadar, ieri seara am avut o ședință a, coordina- a coordonatorilor. Hotărârile le aveți la dispoziție de ieri seara și dacă doriți să faceți uh, remarci în cursul zilei, vă rog să faceți acest lucru. În această dimineață vom începe cu raportul domnului, domnului Lockegaard despre uh, buget, uh, care, un raport des, în care se vorbește de fapt despre lipsurile din acest uh, buget. Domnule Lockegaard, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o întâlnire a raportorilor din umbră uh, ieri. Mulțumesc, doamna Iades, pentru participare. Și cred că nu exagerez atunci când spun că întâlnirea a fost una bună. Și cred că pot să trag concluzia că există un uh, consens uh, în această comisie cu privire la această problemă. Avem avizul privind uh, prioritățile politice pe care sper că l-ați primit și apoi avem amendamentul la uh, proiectul de buget. Așa cum s-a spus în mai multe rânduri, dar o să o repet totuși, pe 23 iulie este termenul depunerii amendamentelor. Cred că putem să tragem concluzia că dacă ne uităm peste noua procedură, ar fi corect să spunem că lucrurile de data asta sunt foarte complicate. Nu mai avem o a doua rundă, ci putem să facem totul dintr-o singură încercare, lucru care complică lucrurile. Pentru că trebuie să fim rațional de la bun început. Cred că noua situație a dovedit faptul că Consiliul a primit uh, noi puteri, noi competențe și chiar vrea să le utilizeze pentru a opera reduceri. Nu o să repet toate cifrele, însă vreau să spun uh, cifrele care ne privesc pe noi în această comisie. Reducerile vor fi 25 de milioane la viața pe învățarea pe uh, tot parcursul vieții, 8 uh, milioane Erasmus. Deci e vorba de cifre uh, foarte mari. Consiliul argumentează în felul următor că ar trebui să procedăm uh, la fel ca statele membre să reducem cheltuielile în mod Uh, corespunzător. Însă, după părerea mea, acest lucru nu are logică. Există un decalaj foarte mare între vorbele frumoase pe care le-am auzit, strategiile asupra cărora am convenit și realitățile cu care ne confruntăm acum. Deci nu văd o logică în spatele acestor reduceri. Ieri Ministrul belgian a fost oaspetele nostru, a vorbit despre asta și s-a referit uh, la o recentă reuniune la Madrid, unde ministrii educației au fost uh, de acord că trebuie să avem un uh, buget sănătos pentru a îndeplini această strategie. Se pare că nu există nicio logică și că nu este nevoie de universități, de uh, Uh, masters pentru a vedea că nu există o logică în spatele acestor reduceri și am fost cu toții împotriva acestei atitudini. Am avut o întâlnire cu Sidonia, raportorul general. Poziția este să se sporească angajamentele pentru mobilitate tineret și uh, reducerile operate de Consiliu îi se par o provocare. Desigur că ei știau care îi sunt prioritățile în uh, acest domeniu. Sidonia cred că are nevoie de sprijinul nostru și o să-i dăm acest sprijin. Vreau să prezint poziția mea care se reflectă și în în da, proiectul uh, de buget. Vreau să susțin Europa 2020 prin bugetele pentru 2011. Cred că suntem cu toții de acord. Uh, educația este vitală pentru succesul strategiei 2020. Erasmus Mundus, uh, tinerii și învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să fie prioritățile bugetului trebuie să crească angajamentele pentru comunicare. Comunicarea este cheie atunci când parcurgem o criză, așa cum facem acum. Oricine cunoaște ceva despre comunicare cât de cât, ă, o să spună că nu este timpul să tăiem bugetele pentru comunicare. Trebuie să sporim aceste bugete, așa încât nici aici reducerea nu este logică. vreau să uh, crească uh, componenta comunicare, deci asta este concluzia mea. Și, de asemenea, vreau ca instituțiile europene să aibă o vizibilitate mai mare. Statele membre trebuie să susțină uh, deschiderea celor trei uh, noi spații publice europene. Cred că discuțiile de ieri au reflectat acest lucru. Am uh, înregistrat un consens. De asemenea, o creștere a angajamentelor pentru sport. O să repet cifrele la rubrica 1A. Avem o marjă de 51 și la 3B Uh, avem o marjă de numai 15,2 milioane. Deci nu prea avem multă marjă de manevră. Deci un lucru pe care am putea să sugerăm și aș sugera acest lucru, dat fiind uh, acest, uh, această marjă 3B, marjă strânsă, vrem să mutăm media la 4, așa cum a fost înainte. În ceea ce vește acțiunile pregătitoare, am primit uh, com comentariile comisiei. Propunerile membrilor au fost uh, evaluate de comisii și au fost notate uh, de la A, B, C, D, E. Știu din întâlnirea cu raportorul general că vreți să ne concentrăm asupra fezabilității atunci când sunt evaluate aceste proiecte. Deci nu o să ne luptăm pentru alocarea unor sume pentru proiecte care nu sunt fezabile. Uh, o să, propunerea mea este să continuăm cu uh, proiectele care au fost notate cu A, B și C. Pentru a încheia prima parte a intervenției mele, Aș dori să adresez uh, o întrebare Consiliului, reprezentantului acesteia, dacă este aici. Înțeleg că vreți uh, să uh, propuneți uh, acțiuni pre pregătitoare pentru siturile memoriale. Sunt curios să știu cum puteți să propuneți un proiect care are deja un temei juridic, pentru că așa am înțeles nu înțeleg de ce apare uh, acum la acțiuni pregătitoare. Și îmi exprim îngrijorarea în legătură cu sumele. E vorba de 4 milioane și e nevoie de foarte mult la 3B, care are o marjă de numai 15,2 milioane. Asta am vrut să spun și Aș aprecia să faceți comentarii la cele spuse de mine. Mulțumesc! I think it's, uh, Mulțumesc, Martin. Martin. Cred că este o situație tristă. Am vorbit tocmai cu colegul Zaiter și nu pot să înțeleg uh, ceea ce se întâmplă. În urmă cu câțiva ani, în cadrul uh, perspectivei și financiară, am luptat pentru a obține mai multă sursă financiară pentru educație și cultură. Consiliul ne-a asigurat că vom uh, primi mai multă sursă financiară pentru educație și cultură. În acest moment ne aflăm în situația în care se efectuează reducere în acest domeniu. Și uh, ace- acești bani, nu suntem în situația în care acești bani nu sunt uh, cheltuit, ci toți, este nevoie de toți acești bani, este nevoie chiar de mai multe uh, resurse și nu știu dacă uh, domnii de la Consiliu care au hotărât acest, uh, aceste lucruri știu cum uh, funcționează lucrurile la noi. Există programe care se derulează pe mai mulți ani. Poate în primul an este nevoie de mai puține resurse, în al doilea an mai multe și Uh, restul resurselor în următorii ani. Așadar, nu putem uh, aproba un uh, proiect pe mai mulți ani și la sfârșit să nu am resursele care au fost angajate de la început. Desigur, eu nu înțeleg multe lucruri despre cum trebuie organizat un buget, însă mă îngrozește faptul că ne confruntăm cu această situație. În același timp, toată lumea afirmă, educația este Uh, importantă, că în timpurile de criză cultura este din ce în ce mai uh, importantă și ce se întâmplă se um, reduc uh, fondurile. Și cred că trebuie să luptăm împreună cu Consiliul. Din păcate, ieri a fost doar un reprezentant al celor, 20, celor 27 de state membre prezent. Aș avea uh, și o altă rugăminte. Avem posibilitatea de a introduce noi amendamente și de aceea mi-e greu să spun dacă uh, ne putem ocupa acum de categoria comisiei sau nu, deoarece vor uh, mai apărea amendamente și, amendamente și nu sunt sigură că poziția noastră va fi la fel cu cea a poziției. Cred că trebuie să fim uh, atenți ca Um, să alegem uh, proiectele care sunt cele mai uh, vizibile și care sunt cele mai apropiate de cetățeni, apropiate de cetățeni și nu neapărat de cine știe ce uh, organizații. Am aici o listă. Marco. Ringrazio anche il collega Martin per questa... <clears throat> Da, mulțumesc. Doresc să-i mulțumesc și uh, lui Martin pentru că ne-a prezentat acest uh, cadru. Situația bugetară ne îngrijorează într-adevăr puțin. Putem uh, porni de la două puncte de vedere. În primul rând, în aceste timpuri de criză, Serviciile uh, culturale uh, în Europa sunt uh, singurele care garantează locuri de muncă. Așadar, trebuie să vizăm cultura și trebuie să sprijinim activitățile culturale în statele membre, deoarece acest lucru reprezintă un răspuns adecvat la această criză și la viitor. Așadar, nu putem să înțelegem de ce există aceste reduceri mai ales uh, în, pentru niște programe care funcționează foarte uh, bine. Uh, printre prioritățile care au fost uh, recunoscute uh, în cadrul acestui uh, buget, uh, vedem că resursele nu sunt crescute, ci sunt uh, reduse. După cum am uh, afirmat deja în discuțiile cu uh, raportorul, care mi se pare o persoană foarte uh, decisă, reducerile în, uh, pentru programul de învățare pe parcursul vieții mi se par că sunt uh, rușinoase. Și cred că această situație trebuie reanalizată. Trebuie să înțelegem această uh, prioritate, nu doar în domeniul tineretului, și ne-am referit la acest lucru uh, ieri, Uh, cifrele prevăzute în acest uh, buget pentru uh, sport sunt de asemenea ridicole. Există un amendament propus de colegul Santiago și cred că trebuie să ne gândim și la acest lucru. În concluzie, nu știu dacă avem posibilitatea de a avea o întâlnire cu reprezentanții Comisiei și ai Consiliului Însă am impresia că nu se înțelege cât de importantă este uh, cultura în uh, sprijinirea uh, dezvoltării economice în, acest, în aceste timpuri de criză. De aceea, în toate aceste programe, la sport și la învățarea pe tot parcursul vieții, Um, nu ar trebui să efectuăm reduceri, ci ar trebui să vedem dacă putem crește uh, fondurile, doar acest afectat viitorul uh, societății noastre. Vă mulțumesc. Presidenta, también, ante todo, darle las gracias a Morten por el esfuerzo que, que ha hecho y que está haciendo. Da, aș dori și eu să-i mulțumesc lui uh, Martin pentru uh, munca depusă și uh, sunt de acord cu cele afirmate de doamna președinte și de antevorbitorul meu. Mi se pare o adevărată uh, provocare și înțeleg uh, situația dificilă uh, în cadrul acestei crize economice. Însă cred că întotdeauna se efectuează reduceri la uh, cultură. Să continuăm pe acea, cu această uh, uh, tendință, nu cred că uh, este bine ținând cont de importanța socială a acestui domeniu și cred că trebuie să ne afirmăm poziția uh, cât mai puternic. După părerea mea, este vorba de o provocare și poate noi ar trebui să provocăm la rândul nostru. Ar trebui să ne, să ne afirmăm uh, părerea unanimitate cu uh, reprezentanților Consiliului. Deocamdată uh, singurul lucru pe care îl facem este să facem niște uh, comentarii. Doamna președinte, vă mulțumesc. Doamna uh, Camaiat. Da. O să fiu foarte concisă, nu doresc să repet ceea ce s-a spus deja. Provocarea mi se pare un cuvânt foarte bun. Aș avea însă rugămintea ca în cadrul avizului să exprimăm în mod foarte clar că nu acceptăm reducerile în domeniul uh, culturii și despre importanța educației nu trebuie să vorbim doar uh, duminica, ci acest lucru trebuie să fie reflectat în uh, realitate și trebuie să formulăm acest lucru în mod clar în aviz. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun că um, um, mi-a plăcut întâlnirea de el cu Martin când am discutat uh, bugetul și am fost de acord cu poziția raportorului. Am ascultat la ceea ce a spus Marcos și ceilalți vorbitori și sunt de acord cu ei. Învățarea um, pe termen lung este, pe întreaga viață este foarte importantă și a, uh, trebuie să spun că grupul nostru politic uh, dorește să înainteze un uh, amendament care să sublinieze cât de inacceptabilă este situația. La fel e cazul și cu a, a, sportul și cred că astfel putem transmite un mesaj clar Consiliului și Comisiei. Aș dori să fac o referință la um, tineretul, la domeniul tineretului în mișcare. Poziția noastră este puțin Uh, diferită în acest domeniu. Nu ne dorim o linie specială bugetară pentru această activitate. Așadar, în uh, acest moment, uh, nu știu dacă trebuie să fac acest lucru în aviz sau într-un amendament. Da, nici noi nu ne dorim acest lucru și acest lucru se se opune și recomandării comisiei. Este vorba de o, uh, o idee minunată, însă poate fi realizată în alte, în alte locuri. Așadar, uh, domnule Martin, puteți să scoateți acest lucru. Doamna Clarkin. Um, just a word of caution. Vreau doar să vă avertizez că trebuie să avem grijă pentru că ne aflăm într-o perioadă extraordinară și cred că e responsabilitatea noastră să cheltuim înțelept banii contribuabililor. Uh, nu e vorba că n-aș uh, pune valoare pe educație și cultură, dar trebuie să vedem uh, unde aducem o valoare adăugată și uh, vreau să mă refer la problema școlilor europene. Oficiul secretarului general costă 8,7 milioane de euro și cred că sunt uh, modalități prin care putem îmbunătăți rezultatele noastre, să facem anumite reduceri, dar în același timp să investim în activități de cercetare și dezvoltare. Trebuie să facem acest lucru, dar trebuie să vedem, să fim percepuți eh, ca modești în această perioadă și nu lacomi. Vă mulțumesc, eh, domnul Kovacev. Da, vă mulțumesc, eh, doamna președinte. O să vorbesc în continuare pe bulgară. Domnul Stoianov, colegul meu, m-a rugat să-l înlocuiesc pentru că n-a putut ajunge la ședință. Aș vrea să spun câteva lucruri în legătură cu proiectul legat de instruirea despre Uniunea Europeană în școlile, în licee, uh, un astfel de proiect nu poate fi implementat. Înțeleg poziția Comisiei Europene, dar nu o împărtășesc. Un astfel de proiect uh, pilot poate reprezenta un mesaj foarte clar din partea Parlamentului European și, al Comisiei, și a Comisiei către statele membre statele membre uh, pot primi niște stimulente în felul acesta în loc să fie obligate să introducă uh, ore de uh, pregătire referitor la Uniunea Europeană în licee. În unele state există astfel de ore de, dar, de cursuri, dar asta depinde de bunăvoința profesorilor de istorie. Uh, mi se pare important acest lucru pentru că astfel de uh, cursuri sunt uh, extrem de importante pentru identitatea europeană și pentru spiritul cetățenesc european. Mi se pare important ca tinerii să afle mai mult despre Uniune, despre instituțiile și politicile sale și e datoria noastră să uh, le oferim tinerilor aceste informații. Ce putem face acum? Putem lua anumite măsuri pentru ca acest proiect să fie adăugat unor programe deja existente în ciuda poziției Comisiei Europene? Poate Comisia noastră ar putea să facă un raport din proprie inițiativă pe această temă și aș ruga colegii să susțină o astfel de inițiativă a domnului Stoianov. Vă mulțumesc. Uh, sanchez Doamna uh, Sanchez-Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, colegului nostru raportor pentru că a uh, descris axele principale ale politicii noastre. Cred că în această perioadă de criză uh, nevoia de tăieri bugetare uh, se manifestă peste tot, dar noi cred că trebuie să insta, insistăm asupra importanței culturii. Jean Monnet a spus o dată, dacă ar trebui să reîncep proiectul european, aș fi reînceput prin cultură. Așadar, el era foarte convins de importanța acestui domeniu și noi cred că suntem uh, la fel de convins. Vreau să știu dacă suntem conștienți de marja de manevră pe care o avem. E prima dată când uh, mă uit la buget, la proiectul de buget și nu știu dacă avem uh, oarecare înțelegere asupra lucrurilor pe care le putem face și a celor pe care nu le putem face, de că altfel n-are niciun rost să facem amendamente care nu vor avea niciun efect. Deci care e marja noastră, care sunt domeniile în care avem cât de cât un pic de libertate sau poate nu avem deloc. Pe de altă parte, cred că uh, misiunea noastră este să rezistăm, pentru că cei care vor reuși să reziste cel mai bine și cel mai mult uh, vor putea eventual câștiga un pic de marjă de manevră. Deci sunt de acord să dăm dovadă de solidaritate. Marie Therese. Pe mine mă uh, supără faptul când toată lumea afirmă ceea ce a spus Jean Monnet. Eu am fost învățătoare și pot să vă spun că Jean Monnet nu a afirmat acest lucru niciodată. Uh, Jean Monnet și-a dorit uh, unirea cărbunilor și a oțelului și-a dorit unificarea economiei. Mai mult nu. Și ideea care a dus la mai mult uh, îi aparține lui uh, Robert Schumann. Și cultura s-a aflat întotdeauna acolo și însă cred că trebuie să știm lucrurile așa cum s-au întâmplat și doresc să reafirm uh, acest lucru, nu ar trebui să repetăm lucruri care nu sunt adevărate în cadrul acestei uh, comisii. Oricum sunt de... Părerea mea este cultura este importantă. Doamna Farhaian. Da, doamnă președinte, s-au afirmat deja multe lucruri, de aceea o să fiu foarte concis, concisă. Cred că este foarte important ca noi să uh, avem o poziție clară în această comisie despre importanța culturii și educației ar trebui să uh, aducem aminte uh, și celorlalte comisii despre importanța acestui uh, domeniu. Când se vorbește în strategia 2020 de 40% fonduri acordate culturii și apoi se efectuează reduceri, da, situația este puțin de neînțeles. Un alt punct ar fi important Cred că ar fi bine să, um, să modificăm uh, comun, comunicarea uh, care vine din partea Parlamentului și a uh, Comisiei. Însă să reducem, de exemplu, fonduri în domeniul pregătirii ziariștilor, unde există probleme foarte mari, mai ales în, la ziarele locale, cred că este vorba de un semnal Uh, nepotrivit. Mulțumesc, doamna Badia. Bueno, eu nu voi repetir. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să repet tot ce s-a spus deja. Aș vrea pur și simplu să mă asociez poziției raportorului și să mai pun și câteva întrebări. În regulă, să rezistăm, să avem o atitudine puternică, dar pe de altă parte trebuie să vedem dacă putem face și altceva ca să rezolvăm problema. Am câteva idei. Am putea, de exemplu, să trimitem o scrisoare sau un document care să indice poziția noastră și care să apere ideile prezentate aici. Fiecare ar putea să se adreseze Ministrului Educației din țara sa de origine, și atunci o să vedem ce se întâmplă. O să întrebăm acești oameni dacă sunt de acord să ne ajute, pentru că până la urmă cine se duce la Consiliu? Ministrii Educației și Culturii. Așadar, să facem lobby pe lângă acești oameni. Eu am vorbit cu ministrul din țara mea și pare să fie mai mult sau mai puțin de acord cu mine și ne-a și făcut niște promisiuni. Dar am vorbit de asemenea și cu reprezentanții ai școlilor, universităților, asociațiilor părinților, asociațiilor de tineri și uh, și acestor categorii putem să le spunem ce se întâmplă. E adevărat că e o criză, nu se poate crește bugetul, asta am înțeles, dar nu are niciun sens să reduci bugetul dacă obiectivele rămân aceleași. Informarea, comunicarea, educația sunt uh, foarte importante și au nevoie de finanțare. Deci trebuie să acționăm la uh, unison, să, să acționăm hotărât și apoi, evident, putem decide să votăm împotrivă. Vedem dacă facem sau nu, dar până atunci să, să încercăm să mișcăm lucrurile. Așadar, este vorba de o, un strigăt uh, revoluționar. Doar problema este că imediat încep vacanțele și nimeni nu o să ne mai uh, ascultă și în septembrie trebuie să avem o propunere. Cu toate acestea, trebuie să facem ceva și uh, Putem să supărăm uh, responsabilii dacă încercăm, de exemplu, și în cadrul organizațiilor uh, naționale. Dar putem uh, vorbi despre posibilitățile pe care le avem la dispoziție. Domnul Bischi, este trist că se fac reduceri la domeniul culturii și faptul că se fac reduceri la educație reprezintă o fraudă publică, după părerea mea. În strategia 2020 se vorbește de Uh, educație și eu cred că trebuie să denumim această situație o fraudă publică. Nu avem voie să facem economii la educație. Cred că Europa ar trebui să cheltuiască pentru educație raportat la uh, PIB la fel de mult cât o face Malaysia și China. Da, spune doamna președinte, Problema este că investițiile în educație se fac simțite abia după următoarele uh, alegeri și mulți dintre colegii noștri se gândesc doar până la următoarele alegeri. Uh, îmi place uh, expresia fraudă publică. Acum are cuvântul doamna Rana. Da? Vă mulțumesc, doamna președinte. Um, în uh, tratatul de la Lisabona avem noi uh, competență, de exemplu, în domeniul uh, sportului și cred că ar trebui să facem un lucru fundamental din acest punct de vedere. Nu putem să primim competență și să nu primim resursele necesare pentru aceste competențe. Vă mulțumesc. Până acum am uh, avut mai mulți bani la, uh, pentru sport, de exemplu, fără a avea competență, așadar uh, nu înțeleg situația. Ultimul vorbitor, domnul uh, Sper. Domnule președinte, în ce privește problema bugetară, aș vrea să adaug că uh, acesta e un mesaj prost și pentru statele membre, fiindcă folosind aceleași argumente ale crizei, ele la rândul lor vor tăia bugetele agriculturii, uh, culturii și uh, educației. E o tendință care se va dezvolta și în statele membre, deci miza nu este doar bugetul nostru. Așa, acum are uh, uh, cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Naț. Mulțumesc. Voi fi succint. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pe care o dați propunerilor noastre și vă împărtășesc uh, opiniile în legătură cu propunerile de tăieri bugetare venite de la Consiliu din două motive. În primul rând, nu suntem de acord cu ei uh, din punct de vedere politic, pentru că aceste programe susțin strategia UE 2020, deci n-ar trebui să fie reduse dar și din punct de vedere tehnic avem uh, foarte mari probleme în legătură cu ce propune Consiliul. Unele uh, reduceri pe care Consiliul le propune uh, la liniile bugetare administrative înseamnă pur și simplu că nu vom mai putea implementa programele. De exemplu, EIT, o inițiativă foarte importantă. Ei propun păstrarea bugetului funcțional la nivelul anului 2010, pe când EIT este o instituție care e în creștere are nevoie de capacități suplimentare și dacă îi tai bugetul la nivelul do- anului 2010 nu va mai funcționa foarte clar. Și mai sunt și alte exemple similare. În al doilea rând, ați spus deja, doamnă președintă, uh, despre uh, reducerile plăților uh, de credite. Asta înseamnă pur și simplu că nu vom putea să ne îndeplinim obligațiuni. obligațiile. Am făcut anumite angajamente, avem proiecte multianuale și asta înseamnă că la sfârșitul anului, până la sfârșitul anului, nu vom avea suficienți bani ca să plătim ceea ce va trebui să plătim. Deci o să fim forțați să amânăm plățile și să plătim dobânzi suplimentare. Deci nu, nu vom reuși să economisim bani, ci să pierdem și mai mulți. Mulțumesc. Na. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, uh, împărtășim uh, opiniile raportorului privind domeniul comunicare. Cred că am avut un pic mai mult noroc în ce privește comunicarea decât educația. La Consiliu vreau să spun că nu ne-au tăiat decât un milion și jumătate de plăți de credite, dar până la urmă e vorba de același argument ca și în cazul educației și culturii. Nu știu dacă ar trebui să menționez acest lucru aici și acum, dar uh, e destul de neobișnuit faptul că la Consiliu uh, s-a propus creșterea bugetului nostru cu 4 milioane pentru a susține măsuri pregătitoare pentru, uh, pentru integrarea întregului proces de revizuire și examinare a programului Europa Cetățenilor. Examinăm acest, uh, uh, acest lucru și dacă Parlamentul ar fi dispus să susțină astfel de creștere bugetară, atunci uh, ar fi foarte bine. Mai avem două elemente specifice în comunica, privește comunicarea spațiile publice europene. Cu acordul nostru am vrea să mai deschidem încă trei și asta mai costă niște bani și în al treilea rând am vrea uh, să avem ceva mai mulți bani pentru rețelele noastre de comunicare pentru a îmbunătăți activitățile de coordonare. Dar aceste lucruri au fost menționate deja de uh, colegul meu și sperăm cu susținerea noastră vom face tot ce ține de noi ca să comunicăm cât mai bine principiile europene și activitățile europene în statele membre. Vă mulțumesc! So, da, stimați uh, colegi, uh, Martin va primi cuvântul acum. Așa cum văd eu uh, situația, trebuie cel puțin să urmăm propunerea înaintată de comisie. Comisia știe ce, de ce bani este nevoie, ce lucruri au fost promise și dacă uh, nu există bani, uh, dacă banii nu pot fi plătiți, atunci urmează la un moment dat să fie plătite uh, dobânzi, lucru care este incredibil. Și sunt uh, uh furioasă de situația în care ne-a pus Consiliul și cred că trebuie să exprimăm acest lucru în mod foarte clar. Dar vă rog, se vorbește fără microfon. Da, discuția cu reprezentanții Consiliului a avut loc uh, ieri și Consiliul ne-a promis uh, uh, luna de pe cer. Da, însă Consiliul se pare că uh, nu poate schimba foarte mult. Sunt convins că belgenii uh, își doresc acest lucru, pro- susținerea culturii, însă există și alte 26 de state membre care Um, afirmă că este nevoie de reduceri. Poate este vorba doar de o uh, amenințare, încearcă să vadă de unde pot obține mai multe uh, resurse, de unde pot reduce mai multe resurse și cred că nu trebuie să acceptăm acest uh, joc. Așadar, cred că trebuie să găsim uh, cuvinte foarte uh, puternice și dacă sunteți uh, de acord, în calitatea, de, în calitatea mea de președinte acestei comise, voi trimite scrisori tuturor uh, guvernelor statelor membre și parcă am auzit cuvintele fraudă publică. Nu o să amintesc că domnul Bischi a propus o asemenea formulare, poate o să există probleme, însă mie îmi place această expresie și o să o să folosesc. Da, um, în Germania trebuie să fim foarte grijuli cu exprimarea. Și după cum am văzut, nu trebuie să numim întotdeauna pe cel care a inventat o expresie. Așadar, um, dragi prieteni, trebuie să avem o, o atitudine hotărâtă și doresc ca aceste scrisori să fie făcute uh, publice, le voi uh, trimite și uh, ziarelor care pot să le folosească sau nu. Și doresc să vă rog pe toți care aveți posibilitatea de a comunica cu guvernele să le atrageți atenția asupra acestei situații. Acum are cuvântul uh, Morten. Uh, explică-ne dacă există ceva despre tineretul în mișcare. Yeah, well, I can assure... Vă asigur că nu am o linie bugetară excelentă. Vreau să spun doar că este uh, o neînțelegere, nu există o linie suplimentară bugetară. Nu cred că pot să adaug prea mult, avem un mandat foarte clar, avem semnale foarte clare și sugestia președintei este foarte bună Trebuie să întreprindem niște acțiuni Cred că o scrisoare adresată statelor membre ar fi o idee bună. Acum, pentru a rezuma comentariile făcute de colegi. Doamna Ferhoin a vorbit despre aceste uh, reduceri și pregătirea jurnaliștilor. Uh, M-am uh, referit la acest lucru în avizul meu, așa încât puteți fi sigură că vom avea în vedere acest aspect. Nu văd reprezentanța Consiliului în sală. Cred că problemele uh, ridicate uh, trebuie să le parvină pentru a vedea ce am discutat aici. O să încerc să avem o întâlnire a raportorilor din umbră la sfârșitul lunii august, poate pe 31 august, dacă acest lucru vă convine. Și o să discutăm uh, din nou uh, care este stadiul uh, în această privință. Cred că semnalele acestei comisii astăzi uh, au fost uh, cât se poate de elocvente. Mulțumesc! Bine, atunci haideți să încheiem această dezbatere tristă. Uh, înaintarea amendamentelor, termenul de înaintare a amendamentelor este 23 iulie. Ajungem la punctul 9 de pe ordinea de zi, um, abuzul sexual asupra copiilor. Cuvântul are doamna Petra Camervert. Vă rog. Da, vă mulțumesc, doamna președinte. După capitolul trist uh, al bugetului, ajungem la un alt capitol trist din Europa. Este vorba de propunerea de directivă uh, Malmström privind combaterea pornografiei infantile. Aș dori să vă prezint pe scurt care sunt uh, amendamentele propuse de mine. În primul rând, uh, mă interesează, uh, aș dori să, ren- să renunțăm la definiția uh, a ceea ce este un copil. Un copil este foarte bine uh, definit în foarte multe uh, state membre. În Germania, de exemplu, uh, Uh, copii sunt toți cei care au până la 14 ani. În propunerea doamnei Malmström se uh, vorbește de faptul că copii sunt persoanele uh, până la 18 ani și uh, cred că nu este bine să există o asemenea intervenție în, uh, în diversele sisteme existente în statele uh, membre dacă considerăm a fi copii persoanele sub 8, 18 ani, um, toate statele membre care au o definiție diferită trebuie să-și uh, adapteze această definiție. De aceea, um, nu cred că ar trebui să avem o definiție pe plan european a, copii, a ce este un copil. La fel este situația cu cu definiția conceptului pornografiei uh, infantilă. Pe de parte se încearcă uh, elaborarea unei definiții proprii, însă pe de altă parte se stabilește faptul că pe plan global și european există diferențe foarte mari și cred că noi nu ar trebui să contribuim la această situație de uh, mare diversitate în ceea ce privește uh, definițiile. De aceea, um, cred că trebuie numite în mod uh, concret uh, uh, infracțiunile și cred că trebuie să vorbim pur și simplu de infracțiuni comise asupra persoanelor uh, sub 18 ani. În al doilea rând, cred că ar trebui să renunțăm la responsabilitatea juridică a um, persoanelor juridice. Aceasta se amintește la articolul 11 și 12. Eu nu înțeleg uh, ce am, uh, ce am câștigat dacă am uh, apelat la o asemenea responsabilizare. Aceste fenomene nu se întâmplă în cadrul unor organizații. Dacă într-o asociație se întâmplă asemenea abuzuri, este vorba de cele mai multe ori de uh, Um, cazuri uh, izolate și nu cred că ar fi bine să responsabilizăm o întreagă organizație pentru fapte care au fost comise de um, persoane izolate din cadrul acestor uh, organizații. În Germania nu există o asemenea uh, responsabilizare colectivă și cred că ar, ar trebui să renunțăm la ea și pe plan, pe plan european. Al treilea punct Um, este renunțarea la um, obligația de uh, anunțare a unui uh, abuz sexual asupra unui, uh, unui copil. În articolul 15, partea 2, cred că în forma actuală ar trebui um, respins. Cred că um, se acceptă acest articol vom avea pur și simplu o mai mare povară pusă pe umerii uh, copiilor, al uh, victimelor, dacă aceștia trebuie să răspundă la întrebări despre ceea ce au știut sau nu au știut um, și cred că situația le este pur și simplu uh, îngreunată și în plus ar fi o povară în plus și pentru rude, pentru părinți și în plus cred că ar fi strucinată și uh, încrederea în uh, organizațiile care oferă uh, sprijin acestor uh, victor, victime. Cred că ar fi bine să găsim un, o, o cale de mijloc. Desigur, există o responsabilitate a societății de a deveni activă atunci unde există se consideră că există un asemenea abuz, însă nu cred că trebuie să aducem victimele Ah, și organizațiile care se ocupă de considerarea acestor victime în situația în care ah, victimele nu mai au încredere în ele. În plus, ah, propun să renunțăm la numirea unor sancțiuni concrete. Este bine să uh, definim uh, infracțiunile în mod uh, unitar pe plan european, însă nu cred că este realistic să introducem măsuri de sancțiune și praguri minime în ceea ce privește um, măsurile de sancțiune pe plan european. Fiecare stat membru, din nou, are sistemul uh, propriu de uh, sancțiuni și acesta ar fi dezechilibrat dacă introducem un sistem european. se propune, de exemplu, se propun niște sancțiuni mai uh, mari în cadrul acestei legi decât sancțiunile care există în uh, Germania uh, pentru omucidere și cred că în această situație pur și simplu producem un dezechilibru în sistem, în fiecare sistem național. Dacă urmăm propunerea Comisiei, cred că ar trebui modificată modificat întregul sistem uh, de sancțiuni din statele membre și de aceea uh, propun că avem nevoie de o definiție clară a uh, infracțiunilor și statele membre trebuie să pedepsească aceste infracțiuni potrivit sistemului propriu. Un alt aspect uh, important la articolul 13 uh, se, vorbesc despre, se vorbește despre uh, modalități de ajutare a victimelor. Um, mi se pare că am putea face mai multe lucruri în acest domeniu. Cred că am putea pune mai mult accentul pe prevenire, de exemplu. Rolul um, mass media este foarte important. Tinerii ar trebui să uh, înțeleagă ce înseamnă așa numitul concept al grooming, ademenire pe uh, internet, cum se pot uh, proteja în asemenea situație. Mi-aduc aminte că mama mea, de exemplu, mi-a explicat cum mă pot ce trebuie să fac dacă sunt confruntată vreodată cu un exhibiționist și cred că la fel cum mi-a explicat mama mea pe atunci ce trebuie să fac în, într-o asemenea situație, la fel trebuie să ne învățăm copiii ce trebuie să facă ă, în anumite situații pe care le întâlnesc ă, pe ă, internet. Ce pericole există dacă își transmit date personale în asemenea rețele sociale pe internet, pe internet și cred că este un aspect foarte important care nu este amintit în această propunere a Comisiei și eu voi înainta un uh, amendament din acest punct de vedere și uh, v-aș fi mulțumitoare dacă și dumneavoastră mi-ați face și alte uh, sugestii în acest domeniu. Ultimul punct care uh, a stârnit foarte multe dezbateri atât în Parlament cât și în statele membre este în, uh, aspectul legat de introducerea unor uh, programe pe calculator care să blocheze accesul uh, pe internet. După părerea mea, um, nu, această dezbatere nu este una adecvată. Din experiență am văzut că furnizorii de internet reacționează foarte rapid și șterg uh, paginile de internet uh, respective Până acum însă nu avem dovezi că blocarea acestor state este eficientă în statele membre unde există un asemenea uh, sistem. Aceste conținuturi uh, pe internet uh, nu dispar, ci sunt trecute pe un index și ele continuă să existe în continuare. Și cred că uh, printr-un asemenea sistem uh, putem bloca și uh, alte conținuturi care nu au legătură neapărat cu acest abuz. Și cred că am merge pur și simplu prea departe și ar trebui să găsim un sistem rațional care, pe de-o parte, ne permite să protejăm copiii, ne permite să um, urmărim în mod penal uh, um, infractorii pe plan uh, um, internațional și cred în același timp că o încredire a comunicării, o creare a unui sistem de, de blocare pe plan european nu este uh, adecvat. Internetul trebuie să rămână un spațiu de comunicare liber și uh, nu putem să le interzicem statelor membre care au deja asemenea sisteme de blocare să le aibă în continuare, însă cred că ar trebui să împiedicăm introducerea unui asemenea sistem pe plan pe plan european. Trebuie să ștergem într-adevăr uh, conținuturile interzise de pe internet și probabil este un aspect despre care va exista o dezbatere aprinsă între toate grupurile politice, deoarece uh, nu este implicată doar pornografia infantilă, ci este un uh, domeniu foarte important cu foarte multe ramificații. Aștept cu nerăbdare uh, remarcile dumneavoastră și sper că vom putea modifica această propunere de directivă astfel încât uh, să putem combate mai bine pornografia infantilă în Europa. Doamna președinte, mulțumesc doamnei Camaravet. Acum are cuvântul doamna Farhain. Da, vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru buna colaborare înainte de uh, elaborarea acestui raport. Nu doar ieri, ci uh, și înainte am uh, discutat foarte intens, chiar dacă uh, um, există diferență de opinii, um, există, uh, desigur, opinii diferite între uh, diferitele grupuri politice. Raportul abordează foarte multe puncte importante. Un punct care cred că ar trebui uh, întărit mai mult și doamna uh, Camerevert a amintit acest lucru, este vorba de punctul uh, care se referă la uh, prevenire. Trebuie să ne uh, Uh, preocupe mai mult pregătirea și informarea copiilor și părinților care um, navighează pe um, internet. În uh, uh directiva, în propunerea de directivă a doamnei Marstrom, nu se amintește prevenirea și se argumentează că aceasta se află în responsabilitatea statelor membre, însă cred că este important să uh, Uh, cerem ca statele membre să ia măsuri mai puternice în acest uh, domeniu. Un al doilea punct uh, cu, în care sunt de acord cu doamna raportor este vorba de definiția copiilor, care este foarte diferită în toate statele membre. Um, dacă în text vorbim despre copii, atunci este foarte greu de înțeles, va fi foarte greu de înțeles ce se înțelege prin copil. Uh, Însă dacă spun de la bun început, este vorba de persoane până la uh, 18 ani, atunci lucrurile uh, devin uh, clare. Și în plus, uh, statele membre pot, uh, uh pot să-și uh, păstreze în continuare sistemele uh, existente. Un alt punct foarte important uh, și cu care sunt uh, uh, de acord din nou. Este vorba de uh, cadrul sancțiunilor. Nu cred că ar trebui să renunțăm la acest punct, însă ar trebui să cerem statelor membre în mod foarte clar să țină seama de, gravi- de gravitatea unei fapte. În Germania se pronunță Uh, pedepse cu uh, suspendare în asemenea uh, cazuri, lucru pe care eu personal nu pot să-l înțeleg și cred că ar trebui să fim atenți ca pe plan european um, în cadrul sistemului de sancțiuni existent să ținem cont de gravitatea faptelor. Un alt punct important și despre care probabil există diferite opinii Uh, se referă la uh, imaginile existente uh, pe internet și ce facem cu aceste imagini. E adevărat, nu au, aceste imagini nu au un rol foarte important. Un rol mult mai important au ceturile, așa numitele chaturi peer-to-peer, -peer, și uh, site-urile pe care uh, trebuie să pui la dispoziție un material pentru a avea acces la uh, acest uh, uh, site. Și cred că în acest context uh, sistemul de blocare nu uh, poate fi uh, foarte eficient și cred că ar trebui să ne concentrăm pe serverele unde există asemenea conținut și acest conținut trebuie șters de pe aceste servere. Uh, este vorba de o abordare la fel de eficientă ca și abordarea cu uh, apelarea la uh, uh blocarea respectivelor uh, pagini de internet. Și pot să vă spun că lucrurile merg foarte repede. Uh, de la câteva săptămâni până la câteva ore uh, până când se ajunge la ștergerea acestor uh, conținuturi. Depinde de cât de disponibile sunt uh, autoritățile în acest punct de vedere. De aceea cred că ar trebui să uh, îmbunătățim colaborarea autorităților care se ocupă și sunt responsabile pentru ștergerea acestui conținut. Deoarece ar trebui să ne intereseze, să, important este că aceste conținuturi să dispară de pe internet și blocarea, după părerea mea, nu cred că este soluția la această problemă. Și uh, ceea ce mă îngrijorează pe mine este faptul că dacă um, vorbim într-o propunere legislativă despre faptul că blocarea um, este uh, soluția la această problemă, atunci vom uita de alte aspecte foarte importante, ștergerea și prevenirea. După părerea mea, aceste ultime două aspecte ar trebui să fie cele mai importante. Există uh, aspecte uh, Uh, de exemplu, în situația în care un server se află într-o, într-un stat unde nu avem acces pentru a șterge acest conținut, atunci, uh, într-adevăr, putem vorbi despre uh, sisteme de blocare a acestui conținut. Un alt punct important um, se referă la um, la uh, un acord cu Statele Unite ale Americii în ceea ce privește ștergerea conținutului uh, uh pornografie uh, infantilă, deoarece uh, o mare parte a acestui material se află în Statele Unite ale Americii. Um, în afară de aceste aspecte, cred că, cred că putem fi de acord cu acest raport. Vă mulțumesc. Die Kommission nicht richtig zugehört hat. Acum are cuvântul senior Scorila. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor care au luat cuvântul înaintea mea. O să încerc să fiu succint, în sensul că sunt de acord cu problema definiției, uh, pentru motivele care au fost explicate, de pildă incapacitatea de a ține cont de diversitatea definițiilor date copilului sau minorului în diferitele state membre. Cred că trebuie să avem o politică de prevenire foarte puternică în acest domeniu. De asemenea, după părerea mea, trebuie să dăm o atenție mai mare posibilității de a acorda asistență victimelor. Cred de asemenea că este important să înțelegem cum putem să intervenim în astfel de probleme. Trebuie să arătăm foarte clar că principalul obiectiv este să eliminăm conținutul și uh, materialele de pornografie uh, infantilă, să le scoatem din circulație. Asta este esențialul. Acum, în ceea ce privește blocarea, trebuie să înțelegem faptul că blocarea nu ar trebui să fie decât o măsură temporară și care să vizeze țările care nu sunt o parte nu fac parte din Uniunea Europeană, dar uneori uh, este mai greu să abordezi astfel de țări. De multe ori astfel de cazuri implică și terțe țări. Aș dori să evităm confuzia între termenul de cenzură, un termen pe care vrem să îl ținem deoparte, foarte la distanță, pentru că este uh, o restrângere a uh, libertăților civile. Dar trebuie să înțelegem ce înseamnă și uh, libertatea. Libertatea nu înseamnă să faci ce trece prin cap. Există unele uh, situații rușinoase. Deci, eliminarea imaginilor. Nu trebuie să ne gândim la blocarea lor, dar trebuie să ne gândim la situații în care este aproape imposibil să intervii uh, Uh, în cazuri în care teritoriul implicat este în afara Uniunii Europene. Știm că există în continuare multe omucideri și infracțiuni și trebuie să ne gândim la soluții uh, în uh, acest sens și să luăm măsuri blocarea este o măsură de ultimă instanță în cazul în care nu putem să procedăm altfel. De asemenea, trebuie să dăm asistență victimelor. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Um, eu provin dintr-o țară în care tot ceea ce s-a putut interzice a fost uh, interzis. Um, rezultatul acestei uh, interziceri nu mai au niciun efect Uh, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna raportoare în ceea ce privește internetul. În uh, Germania există o legislație foarte uh, precisă. Am uh, impresia că uh, în paralel cu o legislație din ce în ce mai mare, crește și abuzul și de aceea uh, cred că ar fi bine să avem un studiu pe plan uh, european care să ne arate cât de eficiente sunt măsurile uh, legislative de interzicere. În acest moment nu putem spune cât de eficiente sunt legislația, deoarece abia în acest moment aflăm lucruri care s-au întâmplat cu foarte mult timp înainte. Și aceasta este uh, problema în uh, acest domeniu al abuzului asupra copiilor, Dar ce nu știm uh, care a fost situația mai trecut, uh, um, ce a reprezentat o infrac- infracțiune, ce nu și așa mai departe și uh, de aceea Poate că în anumite ar fi bine să știm în ce cazuri uh, dispozițiile uh, legislative au ajutat și în ce cazuri nu. Și de aceea cred că ar trebui să aflăm mai multe lucruri în acest punct de vedere. Vă mulțumesc, doamna Rainer. Da, uh, aș dori să vorbesc uh, în calitate de um, avocat și aceste aspecte îmi sunt foarte um, cunoscute și cred că nu ajutăm uh, uh, cei care ajută victimele dacă uh, uh, incriminăm uh, prea mult. În ceea ce privește uh, problematica uh, ademenirii, vom putea uh, dovedi foarte greu că uh, a existat o intenție de uh, ademenire uh, și de îndemnare la o ademenire care duce la uh, un uh, abuz. Acest lucru nu este în interesul uh, protejării uh, victimelor. Și apoi cred că trebuie să ne gândim că nu putem uh, interveni în uh, sistemele uh, penale naționale. Nu putem interveni în independența uh, judecă- uh, judecătorilor. Uh, Um, registrele de sancțiuni din fiecare uh, stat membru sunt adaptate în mod uh, uh, constant. De exemplu, în Austria am discutat cazurile de abuz sexual asupra copiilor din, care s-au întâmplat în trecut în școli, însă cred că nu um, dacă, exi- dacă discutăm prea mult despre aceste lucruri și există o așa numită inflație de cazuri de abuzuri, atunci cred că nu putem, uh, nu, nu ajutăm uh, copiii. Ajungem într-o situație în care uh, lumea crede tot ceea ce se, ceea ce se afirmă în ziare și um, um, cei care sunt bănuiți în mod neîntemeiat ajung de asemenea într-o situație um, neplăcută. Și de aceea această uh, incriminare, um, este, trebuie să fim foarte grijuli cu această incriminare și trebuie să găsim un, uh, un uh, drum de mijloc. Mulțumesc. Mă consider încă foarte tânără dar uh, dacă mă gândesc la copiii de 12 ani, care este experiența lor sexuală, nu ar trebui să fim uh, surprinși că devin deseori ușor victime. Pentru că dacă privim copiii de astăzi, vedem că încă de la vârsta de șase ani copiii uh, petrec foarte multe ore pe internet și ce văd acolo ne îngrijorează. Deci trebuie să îndemnăm statele membre să uh, introducă educația sexuală chiar din clasa 1, din școala primară. Copiii fac, uh, uh, cad uh, victimă unor astfel de imagini. Doamna Clagin. Mulțumesc. Trebuie să ne asigurăm că protejăm copiii și victimele. Acest lucru este vital atunci când analizăm toate aceste uh, probleme. Prevenirea abuzurilor este elementul uh, cheie, dar uh, de asemenea trebuie să punem capăt acestei piețe ilegale a, unor astfel de mes, piețe. Măsurile trebuie să fie rapide, uh, eliminarea este o soluție, dar dacă acest lucru nu este realizabil într-un termen scurt, atunci uh, trebuie să ne gândim la o blocare, așa cum facem noi în Regatul Unit, pe bază voluntare uh, trebuie să ne asigurăm că înlăturăm aceste imagini cât mai rapid cu putință de vreme în măsura în care aceste uh, imagini sunt disponibile undeva, abuzurile sunt în continuare posibile. Apoi, în, în ceea ce este articolul 15, încurajarea uh, oamenilor să uh, aibă o astfel de uh, atitudine, cred că putem uh, să asigurăm măsuri de protecție uh, Când e vorba de pedepse, uh, aceasta este competența uh, statelor membre. Însă, în traducerea mea, uh, unde apar sentințe, pedepse maxime, cred că este o poziție greșită. Cred că trebuie să spunem de la bun început că trebuie să întărim componenta de prevenire. Mulțumesc, doamna Hannibal. Mulțumesc, doamnă președinte. E vorba de victime și, așa cum a spus toată lumea, asta trebuie să facem. Prevenirea este punctul de pornire și uh, asupra acestui punct trebuie să lucrăm. Uh, sigur, prevenirea nu lucrează întotdeauna uh, așa cum uh, ar trebui și există situații în trecut când prevenirea nu a dat rezultatele scontate. Uh, sunt de acord cu domnul uh, Bischi, uh, numărul copiilor abuzați uh, crește. Trebuie să ne gândim cum să abordăm această problemă și despre asta vorbim de fapt astăzi. Există diferențe de opinii și există diferențe de opinii în legătură cu modul în care folosim internetul, uh, ștergerea uh, și blocarea. Există puncte de vedere diferite, nu numai pe aceste teme uh, și în alte uh, comisii în legătură cu utilizarea internetului. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să avem în vedere că există puncte de vedere diferite în cadrul grupurilor. Cum a spus uh, doamna McClarkin, avem în Regatul Unit și situații de ștergere a datelor și de blocare cred că trebuie să ținem cont de toate acestea. Sunt de acord Uh, cu ceea ce s-a spus în legătură cu pedepsele. Cred că nu e sarcina noastră să spunem statelor membre cum trebuie uh, să uh, conceapă aceste pedepse, pentru că acest lucru ține de principiul subsidiarității. Sunt de acord cu ceea ce a spus, însă trebuie să ne amintim tot timpul că victimele sunt copiii și asta ne preocupă. Doamna Vergie, mulțumesc. Da, rapid pentru că sunt uh, de acord cu raportarea noastră pe uh, temele pe care le-a ridicat în discuție, mai ales uh, în ceea ce privește ineficiența blocajelor, pentru că aceasta generează o serie de alte pericole, amenințări după blocare, apoi necesitatea de a respecta subsidiaritatea statelor uh, în materie penală. De asemenea, vreau să insist asupra chestiunii educației, prevenirii prin educație. Se vorbește foarte mult despre părinți, dar atunci când e vorba de internet, copiii sunt cei care explică părinților cum să folosească internetul. În unele școli se, se spune se, spune foarte mult despre școli că ele trebuie să uh, ajute copiii uh, să aibă acces la tehnologii. Deci accesul la tehnologie prin intermediul școlii trebuie privit și prin această uh, prismă. pentru că copiii vorbesc între ei, se inițiază între ei și acest lucru poate să facă ravagii dacă uh, ei nu au fost uh, preveniți. De aceea insist asupra unor acest, una, astfel de chestiuni și doamna Nedvedalova, sunt de acord cu dumneavoastră când ați vorbit de complementaritatea uh, educării în uh, noile tehnologii și educația sexuală, pentru că ambele sunt uh, legate. Mulțumesc, doamnă Berger. Domnul Matula. Uh, câteva gânduri legate poate nu numai de acest subiect pe care îl dezbatem acum, acest raport, ci chiar și de precedentul și de multe altele, în care noi vorbim mereu de interrelaia uh, practic interdependența copil-calculator. Cred că nu suntem pregătiți, nici noi și mai ales copiii noștri, de impactul pe care calculatorul îl produce în viața noastră de impactul pe care calculatorul îl produce în viața copiilor noștri. Și vedeți aici cu gustul amar pe care l-am legat de scăderea cheltuielilor pentru sport, în raportul precedent, constat următorul lucru. Copiii petrec tot mai mult timp în fața calculatorului. Am ajuns astăzi ca o treime din copiii europeni să fie obezi, și mă cutremur când mă gândesc ce se va întâmpla peste zece, 15 sau 50 de ani. Poate că ar fi cazul să regândim modul în care abordăm această interdependență copil-calculator. Să nu fiu greșit înțeles. Am predat informatică, știu ce înseamnă calculatorul electronic. Poate că ar trebui să ne gândim și la alte idei, poate mai deosebite și propun o asemenea idee sau poate de aici vom, se vor naște alte idei. Dacă tot nu avem bani pentru sport, putem încerca să introducem în programa școlară, în orele de sport, o probă simplă la copii. Alergarea cu calculatorul în brațe. Ca semnal pentru viitor, repet, ca semnal legat de acest impact al calculatorului în viața copiilor noștri și de ceea ce ne poate sau ne putem aștepta în anii care vin. Mulțumesc și apreciez în mod deosebit munca depusă de colega noastră legat de acest subiect într-adevăr foarte delicat. Vielen Dank, Herr Papa mulțumesc, domnul Papa Nicolau. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord uh, cu ideile exprimate de raportor și aș vrea să adaug și următoarele lucruri. Informațiile pe care tinerii și copiii le primesc pe internet uh, le sunt un fapt. Nu putem să ignorăm acest lucru. În sensul că acel copil sau acel tânăr, dacă vrea să găsească ceva pe internet, o va face. E aproape imposibil să-i uh, restrângi sau să-i interzici accesul la aceste informații. Dar ce putem face și ce trebuie să încercăm să stabilim este cum putem administra acest proces, cum putem gestiona acest proces. Și asta e treaba raportului nostru. Deci trebuie să înțelegem că adesea această informație este căutată la un moment sau altul de către tineri sau copii atunci când sunt acasă, să zicem, în fața calculatorului și când fac acest lucru, evident că nu stau uh, în fața părinților, la fel nu fac acest lucru când sunt uh, uh, în clasă cu profesorii. Fac acest lucru acasă când sunt singur sau eventual cu niște prieteni. Deci rolul părinților devine crucial, pentru că majoritatea timpului aceste informații se caută acasă. Și, evident, uh, un părinte, ca să poată să controleze un copil, să vadă ce face copilul pe internet, trebuie să știe și el ce, cum se folosește calculatorul și uneori nu știe. Deci e o problemă și de percepție și de abordare generațională și uh, asta e uh, lucru foarte important să informăm pe părinți în legătură cu pericolele și cu ce trebuie să facă și cum trebuie să se comporte. Domnul Fleckenstein. Da, aș dori să sprijin cele afirmate până acum. Cred că este foarte important și, în primul rând, trebuie să-i educăm pe părinți deoarece dacă aceștia nu știu despre ce, uh, despre ce vorbesc și despre ceea ce se întâmplă, atunci au și ei propria lor vină. Nu putem da vina tot timpul pe uh, școlile publice și părinții au responsabilitatea lor. Da, aș dori să afirm și eu două puncte. Uh, ceea ce a afirmat domnul uh, Bischi este foarte important există foarte puține analize uh, clare, foarte puține studii care ne dau informații precise despre uh, cifre exacte și aceasta este o lipsă și a uh, proiectului care îl avem acum în față. Aș dori să vă dau un uh, exemplu din Anglia. Uh, în uh, Anglia se vorbește uh, că printr-o, printr-un blocaj s-au evitat 20.000 de accesări acestui, uh, a unui site. Însă dacă știm că, um, uh, știm că există sisteme um, care uh, permit Uh, verificarea existenței, existenței unui blocaj sau nu și dacă există un semnal de blocare, atunci uh, pagina respectivă este mutată pe un alt server, atunci uh, se pune întrebarea cât de eficientă este această blocare. Dacă ne dorim o soluție pe termen lung, uh, propunerile noastre trebuie să se bazeze pe analize uh, concrete. Uh, și uh, acest lucru uh, trebuie să implice toți experții din acest domeniu, de exemplu de la Europol, oameni care cunosc foarte bine ceea ce se întâmplă în acest domeniu și cred că astfel um, propunerea ar, ar deveni uh, um, mai bună. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Acum are cuvântul Comisia, domnul Cezar Anonso Ireatră. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, președinte. Sunt șeful unității de luptă împotriva crimei organizate. Uh, după cum vedeți, considerăm că această directivă este foarte importantă și de aceea ne aflăm aici. De asemenea, vreau să subliniez faptul că este unul dintre cele două, primele două instrumente de lege penală pe care Comisia le-a propus conform tratatului de la Lisabona și în care Parlamentul are rol de colegislator. Drept rezultat proces, al acestui proces am uh, primit deja și sperăm să mai primim susținere din partea Parlamentului pentru acest proces important și în general suntem, uh, avem încredere că uh, această propunere își va îmbunătăți calitatea datorită procedurii legislative de codecizie. Acum, haideți să mă întorc la, dați-mi voi să mă întorc la substanța problemei. Am ascultat cu mare interes această dezbatere. Nu voi fi capabil să reacționez la toate punctele, dar vreau să mă concentrez pe lucrurile cele mai importante. În primul rând, vă rog să uh, rețineți că foarte mult uh, atenție s-a dat problemei blocării și e de înțeles. Însă uh, directiva aduce ca noutate abordarea holistică a problemei abuzului sexual împotriva copiilor. Combină, directiva combină o serie de prevederi în ce privește uh, abordarea tradițională uh, penală, după aceea oferirea de asistență victimei și, în fine, unele prevederi legate de prevenție și o să explic mai târziu de ce, din punctul nostru de vedere, acest instrument poate apărea ca limitat. Apoi, uh, o specificitate a acestei crime, acestei infracțiuni oribile, este rolul important jucat de mediul online și uh, din acest mediu uh, rezultă anumite tipuri de infracțiuni specifice, cum ar fi ademenirea pe internet. Uh, Comisia înțelege de ce uh, prevederile legate de blocare au avut parte de atâta atenție, dar în mod constant le reamintim uh, celor care ne evaluează propunerea să nu uite de abordarea holistică a acestui instrument. E foarte important să spunem un lucru foarte clar și uh, de bază în ce privește pornografia infantilă. Am avut, de fapt, la comisie o discuție dacă să folosim sau nu acest uh, uh, concept, pentru că poate fi înșelător. Uneori, când vorbim de pornografie infantilă, de fapt, vorbim despre abuzarea oribilă a copiilor care se întâmplă în viața reală despre asta e vorba când vorbim pornografia infantilă și numai pentru că am vrut să fim uh, coerenți cu alte instrumente internaționale, am hotărât să utilizăm în continuare acest termen, pornografie infantilă, deși unele țări uh, folosesc un termen mult mai potrivit, și anume imagini ale abuzării unor copii uh, online. Recent am văzut un raport foarte interesant al unui ONG foarte respectat și cu multă experiență, Internet uh, Watch Foundation. Uh, raport uh, care spune că 44% dintre imaginile detectate reprezentau violul sau tortura unui copil. Aproximativ 72% dintre victime păreau să aibă 10 sau sub 10 ani 23% erau uh, imagini cu copii sub 6 ani. Deci e important să nu uităm acest lucru pentru că despre asta vorbim atunci când vorbim despre pornografie infantilă. Acum, de ce să se recurgă la blocare? Pentru a lupta împotriva acestor imagini online, e nevoie, evident, de multe eforturi. Până acum, am avut destul succes în Uniunea Europeană în a ne asigura că oricând o pagină web uh, apare cu imagini uh, de pornografie infantilă, reacția forțelor uh, de ordine și a providerului de internet e foarte rapidă. Deci aceste imagini sunt Uh, scoase offline foarte repede în general. Problema e că internetul este un fenomen global și majoritatea site-urilor disponibile, marea majoritatea site-urilor care sunt disponibile uh, pentru utilizatorii din Uniunea Europeană sunt găzduite pe servere din afara Uniunii Europene, unde uneori nici nu știm, pentru că uh, un raport foarte interesant arată cât de dificil este să determin cu mare precizie locația. De obicei se uh, spune că este o mare probabilitate ca locația să fie X. Oricum, se pare că locațiile cele mai uh, frecvente sunt în Rusia, China, Statele Unite și câteva alte țări în afara jurisdicției Uniunii Europene. Există niște probleme în ce privește cooperarea cu aceste țări. Deci e departe de a fi 100% de succes. Am văzut rapoarte și de la rețeaua InHope, unele dintre ele, care arată că după două luni de la uh, denunțul inițial o, sunt multe, multe site-uri care rămân în continuare online. Blocarea n-a fost o invenție a unor birocrați de la Bruxelles, ci a fost un mecanism gândit de cei care luptă împotriva abuzului online asupra copiilor în unele state membre și se consideră că este o măsură complementară necesară măsurii uh, principale și anume ștergerea completă a acelei surse, a acelei uh, pagini de internet. De aceea, forțe de poliție din Suedia, Italia, Marea Britanie și alte țări folosesc această practică cu un succes considerabil pentru a reduce accesul la aceste uh, site-uri. Există o serie de argumente împotriva blocării și dați-mi voie să mă refer la ele unul câte unul. Uh, se spune că ar putea fi o încălcare a libertății de informare sau libertății de exprimare. Aici uh, uh, avem o atitudine foarte clară, acele imagini n-au nicio legătură cu libertatea de informare sau de exprimare. Apoi, temerea aceasta că se creează un precedent prin blocarea acestor site-uri și ca după aceea s-ar putea face măsuri similare uh, față de alte domenii care nu au nicio legătură cu pornografia infantilă, nu pot decât să, repet, să repet uh, cuvintele comisarului Malmström. Nu are nicio intenție Comisia să propună astfel de măsuri care într-adevăr sunt folosite de alte țări pentru a limita libertatea cuvântului. Noi nu vom folosi aceste lucruri decât pentru uh, imagini uh, de abuzuri sexuale asupra copiilor. Acest lucru a fost spus foarte clar de comisar de câteva ori și este poziția fermă a Comisiei pe această problemă. Acum, în ce privește întrebarea, e ușor de, de ocolit un astfel de blocaj. E o întrebare de bun simț și un studiu recent din Marea Britanie arată că majoritatea celor care comit astfel de infracțiuni împotriva copiilor nu sunt experți în computere. Unii sunt și atunci vor reuși să treacă de filtre, dar majoritatea nu. Și pentru cei care pretind că e așa de ușor, sugerez poate în viitor să facem un experiment, să încercăm să, să, să luăm un computer și să încercăm să vedem cât de ușor e de trecut de aceste filtre de blocare. Colegul meu, Alonso Riarte, nu e poate un mare expert în computere, dar oricum se pricepe destul de bine. Și el a încercat, uh, folosind diferite website-uri, să vadă dacă poate trece de aceste blocaje și n-a reușit și pariez că majoritatea dintre noastre n-ați reușit. Deci e un argument care nu, nu ține. Apoi, de ce limitarea accesului la imagini de abuz este importantă? Unii membri ai Parlamentului au spus și subscriem complet la această idee că de fiecare dată când imaginea unui copil abuzat este pusă pe internet, înseamnă că un copil este victimizat. În al doilea rând e vorba de un motiv pragmatic. Forțele de poliție ne spun că plasarea de filtre și de blocaje descurajează uh, pe infractorii mai puțin hotărâți, ca să spunem așa, și atunci ei se pot concentra pe adevărații uh, infractori, pe adevărații prădători, pe, pe cei mai răi dintre ei și mai periculoși. Și felul acesta, uh, resursele poliției se pot focusa mai bine pe cazurile cele mai proeminente. I think that's maybe enough on blocking. În ce privește blocarea, cred că am uh, spus suficient. Evident, suntem uh, deschiși să vă oferim uh, orice altă informație ați dori pe această temă uh, a blocării. Evident, în mod clar, nu e soluția preferată, nu este panaceul care rezolvă toate problemele. Uh, e doar o măsură complementară care permite limitarea accesului la pornografie infantilă. În ce privește definiția pornografiei infantile și definiția copilului în cadrul acestei probleme a pornografiei infantile. Cred că aici nu suntem într-un gol. Cred că mergem, uh, construim pe o fundație și anume Convenția privind drepturile copilului, care propune o definiție universală uh, a copilului în ce privește modul în care se definește pornografie infantilă și aici ne bazăm pe ani întregi de discuții între experți și eforturi internaționale majore care au avut drept rezultat documentul foarte modern și anume Convenția Consiliului Europei pe acest subiect. Așadar, ar trebui să nu uităm că nu putem schimba uh, acele lucruri uh, în propunerea noastră, dar putem să ne asigurăm că pornografia infantilă ține seama de toate aceste discuții. Acum, începește substanța. Cred că nu putem fi de acord cu ideea că definiția pornografiei infantile ar trebui să se limiteze doar la acte sexuale. Forțarea copiilor eh, de a se dezbrăca și, sau de pune să asiste la situații sexuale explicite este fără îndoială tot o formă de abuz și pentru asta există un consens uh, de multă vreme că și alte forme de abuz asupra copilor ar trebui să intre în această categorie. O problemă care înțeleg că cauzează unele controverse este problema așa numitei pornografii uh, infantile virtuală, virtuală, cu alte cuvinte, imagini create de computer uh, care arată ca niște copii reali, dar că în mod necesar n-ar exista o victimă. De ce spun nu în mod necesar? Pentru că se poate întâmpla să existe un colaj, în sensul ca o parte din imagini ale unor diferite victime să fie combinate ca să nu se poată identifica victima. Deci toate aceste lucruri ar putea duce la ideea că nu există victimă, deci nu ar trebui să existe uh, pedeapsă, deși există dovești științifice numeroase care arată că uh, uitatul la astfel de imagini este o etapă foarte importantă spre un eventual abuz comis în viața reală. Într-un raport uh, semnificativ se arată că 40% dintre cei care au fost condamnați pentru pornografie infantilă au comis și uh, crime de acest gen în viața reală și evident poate cifra uh, e și mai mare pentru că mulți dintre ei, uh, multora dintre ei nu li s-au dovedit abuzurile, pentru că e mult mai greu să dovedești abuzuri comise în viața reală decât abuzuri comise online, unde imaginile rămân pe hard drive-ul computerului și sunt mai ușor de dovedit lucrurile. Acum, comentarii, câteva comentarii în ce privește prevenirea. Suntem absolut de acord cu dumneavoastră că uh, prevenirea este foarte, foarte importantă. Aici avem probleme specifice legate de probleme penale. Pe de o parte, obligația uh, statelor membre de a susține programul de intervenție pentru uh, infractorii sexuali. Și uh, știința arată că acesta poate reduce rata de uh, recidivă pentru că până la urmă toți aceștia, mai devreme sau mai târziu, vor ieși din închisoare și pot eventual să devină un, alt, un, din nou un pericol. În al doilea rând, există o prevedere legată de <clears throat> transmiterea datelor a cazierelor pentru a se asigura că cei care au fost uh, uh, condamnați, cei care au fost uh, despre care s-a decis că nu au dreptul să mai lucreze odată cu copii, toate aceste informații se transmit în toate statele membre pentru a evita uh, orice repetare a unui caz de abuz. Da, sigur, prevenția, preven, prevenirea înseamnă mai mult. De ce nu se pune mai mult în uh, directivă? Pentru că e o directivă de drept penal. Avem cu noi uh, un coleg de la DG Information Society și care lucrează în fiecare zi la un program pentru un internet mai sigur, un program de care Comisia e foarte mândră și uh, Uh, acest coleg a, timp, ani de zile și întregul său departament a încercat să crească gradul de conștientizare în legătură cu nevoia de mai multă siguranță pe internet și una dintre măsuri a fost crearea unei rețele de hotline-uri în statele membre uh, unde se poate suna în legătură cu abuzuri de acest uh, gen comise în mediul online, pe internet. Deci cred că aceasta face parte dintr-o o gamă mai largă de acțiuni de reacție împotriva acestor tipuri de abuzuri asupra copiilor, dar începește baza legală, cam acesta, juridică, acestea au fost lucrurile pe care aveam să le adaug. Nu vreau să vă mai rețin foarte mult, să vă mai consum din, din timpul nostru, aș prefera să mă opresc aici. Dați-mi voie doar să subliniez încă o dată angajamentul nostru de a colabora în strânsă legătură cu Parlamentul European și de a avea un dialog cât mai bun. Nu e treaba noastră să vă invităm pe dumneavoastră, dar totuși vă spun că uh, va exista o audiere în septembrie când uh, vom avea ocazia de a discuta din nou toate aceste probleme foarte complexe și foarte tehnice. Suntem tot timpul la dispoziția noastră dacă aveți întrebări specifice și uh, încă o dată înțelegem foarte bine faptul că aveți tot dreptul să fiți informați complet pe acest uh, subiect. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că a fost o prezentare uh, foarte informativă și ușor de înțeles și mai ales pentru cei care nu s-au preocupat de aproape de acest domeniu a fost uh, util pentru a înțelege cât de complexă este această problemă. Dacă spuneți că uh, va veni o, o directivă care va acționa în, în uh, domeniul penal, trebuie să ne gândim atunci unde anume trebuie să începem să uh, muncim în ceea ce privește prevenirea. Ați afirmat și dumneavoastră că cât de importantă este prevenirea. Mai este cineva din partea comisiei care dorește să ia cuvântul? Da, bună dimineața, domnilor și domnilor. Um, doresc să răspund în limba care se pare că este uh, cea mai folosită astăzi. Um, muncesc în cadrul comisiei, în cadrul informației și mass media și aș dori să vă spun că uh, noi avem programe deja de uh, 10 ani, programe care sunt active în domeniul uh, prevenirii. Foarte multe lucruri s-au modificat în ultimii 10 ani. Această temă este din ce în ce mai prezentă în uh, Uh, mass media. Însă ne-am dorit ca unele state membre să se angajeze mai mult. Avem probleme foarte mari că, cu, că organizațiile care sunt active în acest uh, domeniu nu sunt uh, cofinanțate de către statele membre. Aceste organizații trebuie să-și asigure singure prin adunarea de fonduri activitatea. Așadar, am dorit să remarc, să amintesc acest lucru. Am uh, amintit aici uh, InHope, care este um, organizația de, care uh, coordonează și primește informațiile din partea uh, cetățenilor despre uh, asemenea uh, abuzuri și primim aproximativ 100 uh, de mii de uh, informații despre abuzuri pe internet, uh, informații care sunt transmise apoi autorităților. Încercăm de ani de zile să eliminăm de pe internet aceste conținuturi și este ca o luptă împotriva morilor de, de, de vânt. Și um, va mai dura foarte mult până când vom putea elimina de pe internet uh, în mod eficient aceste conținuturi. În acest moment acest lucru nu este posibil și de aceea am propus ca o măsură însoțitoare uh, blocarea uh, conținutului. În principiu, lumea virtuală nu ar trebui fi guvernată de alte reguli decât lumea reală. Cred că um, poliția, poliția are dreptul de a uh, distruge aceste uh, imagini. Însă uh, nu are voie să, să apeleze la uh, cenzură și uh, de aceea, uneori mă uh, uimesc argumentele folosite când se vorbește despre uh, blocare și uh, ștergere. Cred că ar trebui să avem aceleași condiții ca și în lumea reală și în lumea virtuală. Și o ultimă remarcă care se referă la o pedeapsă minimă. Adevăr că multe dintre aceste imagini se schimbă în cadrul unor rețele închise și că uh, putem uh, uh, bloca asemenea programe. Însă acest lucru ar, ar însemna că um, un, util, un utilizator într-o țară este condamnat doar la 3 luni și în altă țară la uh, 2 ani și cred că ar fi foarte bine dacă Uniunea Europeană transmite un semnal în sensul introducerii totuși ar unor uh, pedepse minime și acest lucru cred că este necesar chiar și pe plan global. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, și cred că ați răspuns unor uh, întrebări a colegilor uh, mei. Da. Da? Uh, într-adevăr, îmi pare rău că nu m-am referit la problema uh, pedepselor în declarația mea și aș dori să fac lucru acest, acest lucru pe scurt. De ce am stabilit un nivel de pedepse? deoarece acest uh, lucru ne este permis pe baza tratatului de la Lisabona. Este, este sing, um, singurul lucru pe care îl putem face la nivel european este să uh, stabilim un nivel minim de pedepse. Acest lucru înseamnă că dacă pentru o anumită infracțiune Um, directiva spune că pedepsa minimă ar trebui să fie de minim 5 ani. Acest lucru înseamnă că statul membru în codul uh, penal uh, trebuie să aibă o pedeapsă minimă de minim 5 ani, dar aceasta poate să fie mai mare, poate să fie de 10 ani, de 15 ani. De ce am apelat la această măsură? După cum a spus colegul meu, există o discrepanță majoră între uh, statele membre, diferență între 2 până la 15 ani pentru aceeași infracțiune și cred că este foarte important să transmitem un mesaj uh, consistent că se folosește uh, un răspuns adecvat la uh, anumite infracțiuni. Uh, S-a ridicat și aspectul responsabilităților uh, persoanelor juridice. Noi nu am spus că este vorba de o responsabilitate penală, însă um, folosim și aici instrumente uh, care există deja. Este o prevedere care a existat și în trecut și care este un standard internațional în acest domeniu. Nu uh, vorbim despre uh, detalii din acest, uh, în acest domeniu. când vorbim despre anumite organizații care ar putea facilita asemenea abuzuri. Și aș dori să atrag atenția asupra unui alt aspect pe care dorim să-l combatem, este așa numitul turism sexual um, încercăm să ne asigurăm că cei care au un rol de intermediar în uh, cadrul acestui, uh, acestei infracțiuni uh, pot fi uh, pedepsiți. Vă mulțumesc uh, și îmi cer scuze că am vorbit din nou. Vă mulțumesc, doamna președintă. Uh, cred că a fost uh, nevoie de această intervenție Uh, doamna și apoi doamna Camerevert. Vreau să clarific acest lucru. Când spuneți uh, termen maxim de uh, pedapsă cu închisoarea, vă referiți la faptul că efectuează întreaga pedapsă sau vă referiți la pedapsa maximă primită? ne-am uh, referit la dispozițiile din codul penal al unui stat membru. Uh, cum uh, se execută pedepsa, aceasta depinde de decizia instanțelor de drept din statul membru respectiv. Sigur, persoana poate să fie eliberată condiționat, dar Acum vorbim doar despre dispozițiile uh, privind uh, statutul prevăzut uh, în codul penal. Este minimum maximumului. Știu că este straniu și în felul acesta felul în care se construiește dreptul penal european este foarte complicat în directivă se spune o pedapsă de cel puțin 5 ani și când spunem asta, asta înseamnă că în codul penal al țării A o, anum, o anumită infracțiune trebuie să fie pedepsibilă cu o pedeapsă de cel puțin 5 ani sau mai mult. Deci dacă o țară are deja un nivel ridicat al pedepselor, atunci probabil că ar fi mai mult, 7, 10, 15 ani. Asta depinde de legislația națională. Ceea ce spunem pur și simplu este că pedepsa maximă din uh, codul penal nu poate să fie mai mică decât cea prevăzută în uh, codul nostru, în directivă doamna Me Clarkin. Trebuie acceptat, deci ați înțeles, uh, minimum. Da, vă mulțumesc uh, pentru această discuție foarte utilă care am avut-o în această dimineață. Aș dori să fac câteva remarci. Mă miră poziția uh, Comisiei, care pe de o parte spune că au o abordare uh, complexă însă în ceea ce privește uh, prevenirea, spun că este vorba de măsuri uh, penale. Și eu cred că aspectul uh, prevenirii este unul foarte important și care ar trebui să fie reflectat și în această directivă. În ceea ce privește nivelul pedepsilor, putem discuta dacă ar fi necesar să avem la nivel european un sistem unitar de pedepse. Ar trebui să facem acest lucru însă în toate domeniile. Nu ar trebui să limităm la un singur domeniu, deoarece altfel dezechilibrăm atât de mult sistemele naționale încât vom, vom avea probleme în alte domenii și vom ajunge la foarte multe um, lucruri inconsistente și doresc să-i mulțumesc și colegei Rainer pentru uh, uh, remarcile făcute și Cred că foarte, este foarte important să nu uităm de uh, principiul uh, proporționalității în ceea ce privește și aceste, aceste abuzuri împotriva copiilor. În ceea ce privește uh, blocajele, desigur, putem discuta um, foarte mult pe, pe, pe marginea acestei teme. Nu se pune uh, Uh, problema că ar trebui să existe o libertate de exprimare pentru uh, uh, infractori și că trebuie să existe aceste imagini cu abuzuri asupra copiilor în internet. Desigur, aceste conținuturi trebuie îndepărtate din, de pe internet. Și, însă trebuie să ne Uh, întrebăm de ce asemenea sisteme de ștergere funcționează în alte domenii, de exemplu când este vorba de bănci. Însă, când este vorba de uh, copii, unde lucrurile, abuzurile au fost deja uh, uh, s-au întâmplat deja, de ce nu funcționează în acest caz uh, ștergerea? Uh, cred că ne confruntăm cu o, o problemă fundamentală, esențială. Avem nevoie de uh, o infrastructură uh, pentru a avea aceste uh, blocaje, care, infrastructură care poate fi folosită și altundeva dacă există această dorință. Știu că Comisia afirmă că nu își dorește acest lucru, însă uh, se poate ajunge la întrebarea, dar oare ce alte site-uri mai putem uh, bloca și se poate ajunge la stația în care site-uri sunt uh, blocate, care sunt pur și simplu nedorite. Și ajungem astfel la uh, discuția asupra libertății comunicării în Europa și cred că ar trebui să facem tot ceea ce ne stăm în putință pentru a uh, întări Uh, colaborarea internațională și acorduri care există deja, de exemplu, cu Statele Unite ale Americii în alte domenii și am văzut că aceste acorduri au putut uh, fi încheiate și asemenea acorduri pot fi încheiate și pentru alte domenii și conținuturile online pot fi șterse dacă se uh, dorește acest lucru o listă cu site-uri uh, blocate ar putea uh, deveni un index uh, pe care găsești pur și simplu site-urile interzise și cei interesați ar avea un instrument perfect pentru a găsi poate aceste site-uri. Așadar, um, nu trebuie doar să curățăm internetul de acest conținut, ci trebuie să ne preocupe și Uh, întrebarea, uh, aspectul legat de, de rețelele peer-to-peer -peer și uh, chat-uri, deoarece cred că um, aici uh, se manifestă un uh, pericol și mai mare decât cel pe internet. Și așadar trebuie să ne gândim dacă într-adevăr ne dorim să avem o infrastructură la nivel european o infrastructură care poate fi folosită și în alte scopuri. Și eu personal mă opun acestei perspective. Putem, poate, pot să Pot exista asemenea sisteme în anumite state membre, însă, după părerea mea, nu pe plan european. Și aș dori să uh, vă atrag atenția asupra unui aspect o greșeală la amendamentul 14, articolul 2, um, la litera C până la I. Acolo nu se amintește conceptul uh, uh, prezentării reale și este pur și simplu uh, vorba de o, o, o greșeală. Nu ne-am dorit uh, ștergerea acestui uh, concept, ci este pur și simplu o uh, greșeală. Așadar, uh, să înțelegeți, să înțelegeți acest lucru pentru a nu propune uh, amendamente nenecesare. Doamna președinte spune că a fost o uh, dezbatere foarte interesantă. Din păcate nu mai avem timp. Um, până, aveți timp până la 16 iulie, ora 12, să înaintați amendamente, însă dezbaterea va mai dura deoarece doar uh, în ziua de 28 septembrie vom vota asupra acestui raport. Așadar, această săptămână vineri, uh, termenul pentru amendamente, ora 12 și 28 septembrie, uh, votul. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru introducerea interesantă și uh, v-am, v-am ascultat cu uh, foarte mare atenție. Așadar, mulțumesc din nou comisiei, doresc să mulțumesc și uh, uh, colegilor care au uh, muncit în calitate de uh, raportor. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de inițiativa cetățenească. Eu m-am întrebat ce înseamnă această inițiativă cetățenească. Uh, și e interesant să vedem ce lucruri uh, există uh, în tratatul de la Lisabona. Și nu este vorba doar de președintele Consiliului sau de doamna Ashton, ci și de această inițiativă cetățenească. Um, un lucru foarte interesant, însă care uh, foarte greu de definit cine este cetățean, cine are dreptul să aibă o inițiativă, cine controlează acest lucru. Uh, și cred că vom avea de uh, foarte mult, uh, vom avea nevoie de foarte mult timp până când acest grup va funcționa. Doamna Rozatun, vă rog. Uh, dziękuję bardzo, Doris, i uh, od razu w... Da, dragă Doris, îți mulțumesc pentru introducere și doresc să spun de la început că sunt uh, de acord cu cele afirmate de doamna președinte mai înainte. Această inițiativă cetățenească s-a spus că este una din cele mai importante uh, înnoiri aduse în uh, tratatul Lisabona, însă um, cred că nu pe bună dreptate. În acest moment, Consiliul și Parlamentul încerc, încearcă să ofere aceste inițiative un cadru real pentru ca cetățenii să primească mai multe drepturi și să nu fie uh, dezamăgiți uh, față de uh, promisiunile care, le-au, care li s-au făcut. Ne dorim ca Comisia Europeană să nu primească mii de idei, de inițiative astfel încât să se ajungă la un blocaj, că comisia să trebuiască să se exprime asupra unor lucruri unde nu este responsabilă și astfel să comisia să fie blocaj. Cred că în, cadrul acestei inițiative trebuie să ne concentrăm pe anumite teme esențiale. în primul rând, de ce uh, se prevede această inițiativă cetănească în, uh, trat, în tratat? Dacă am înțeles uh, bine acest lucru, s-a tot repetat de mulți ani că există o distanță între cetățeni și instituții. S-a afirmat că această apropiere a instituțiilor față de cetățeni este o temă discutată de foarte mult timp. Și ce trebuie să facem? Trebuie să îi uh, oferim inițiativa uh, cetățeanului, în condițiile în care există un milion de semnături. Comisia a, a um, făcut o propunere, a organizat uh, consultări și um, s-a propus un cadru pentru această inițiativă, pentru ca această inițiativă să poată funcționa. Și aș dori să vă atrag atenția asupra unui prim aspect după cum am uh, citit, există aproximativ 300 uh, de, de organizații non-guvernamentale care au răspuns uh, cererilor din partea Comisiei, um, care nu provin din toate statele membre și informația nu a fost distribuită adecvat. Nu știu dacă Uh, ajunge campania de informare a cetățenilor care a existat uh, până în acest uh, moment. Cred că trebuie să avem o atitudine proactivă față de um, organizațiile non-guvernamentale care sunt implicate deja în acest domeniu. Înainte de a ajunge la tema registrării, și autorizării unei uh, inițiative, probabil ați citit acest uh, uh, document deja, doresc să rămân încă la informare această comisie, comisia noastră, este responsabilă și pentru comunicarea cu cetățenii Uniunii Europene. Așadar, cine ar trebui să informeze pe cetățeni despre inițiativa cetățenească? Dacă anumite persoane sau organizații ajung la concluzia că uh, își doresc o inițiativă cetățenească, a, uh, a, trebuie să scrie, uh, trebuie să se adreseze Comisiei Europene sau uh, există și, există și mai multe organizații europene care nu sunt deloc amintite în această uh, inițiativă și cred că ar fi foarte important uh, și poate din acest punct de vedere um, poate ne ajută colegii um, și avem timp până în septembrie să elaborăm un uh, aviz. Ne ajută colegii să știm mai bine cum ne putem adresa cetățenilor, ce putem face și ce nu putem face, astfel încât să nu avem mii de inițiative pe care Comisia să se vadă obligată să le re, uh, respingă și acest lucru să ducă la dezamăgirea cetățenilor. Pe de altă parte, trebuie să uh, sprijinim activitatea și implicarea cetățenilor. Cetățenii trebuie să fie încurajați să se implice în procesul legislativ. Așadar, uh, ce centre putem mobiliza la ce centre au uh, cetățenii uh, acces și așa mai departe. Există foarte multe uh, puncte de întrebare. Înregistrarea unei inițiative este ușoară, însă autorizarea unei asemenea inițiative este mai complicată. Comisia Europeană va respinge inițiative care nu se încadrează în contextul tratatelor comunității europene, însă care uh, sunt uh, condițiile exacte pentru a vedea dacă o inițiativă este serioasă, câte, câte semnături, uh, de câte semnături este nevoie în uh, respectivul moment. 100 de mii, 200 de mii, 300 de mii, poate este nevoie și de o, o, o garanție financiară care să fie depusă la comisie înainte de a începe cu aduna, colectarea uh, semnăturilor și cine are dreptul să colecteze aceste semnături? O persoană fizică, o persoană juridică, o organizație și așa mai departe. Dar există încă există multe întrebări. În plus, um, cât timp uh, este la dispoziție pentru colectarea uh, acestor semnături? Și există opinii foarte diferite. Uh, Ah, eu am analizat acest formular, nu știu dacă ați făcut și dumneavoastră acest lucru. Și uh, pentru o semnătură este nevoie de un uh, formular cu patru pagini și nu mă gândesc neapărat la uh, păduri, uh, ci cred că procedura ar trebui pur și simplu să fie mai simplificată. În plus, a existat o propunere ca după 3 ani sau după 15 inițiative, de exemplu, să fie revizuit întregul proces de înaintare a unei inițiative. Trebuie să vedem cum funcționează lucrurile, dacă lucrurile propuse funcționează bine și dacă pur și simplu nu trebuie să schimbăm procedurile. Cred că Parlamentul European are în față o sarcină foarte importantă. Trebuie să ne implicăm uh, activ în crearea unui uh, cadru um, prietenos față de, față de uh, cetățeni și, în plus, trebuie să um, ajutăm cetățenii să înțeleagă, să afle că există uh, această posibilitate, că au această posibilitate. Cred că trebuie să ne asigurăm că Comisia să nu fie bombardată cu idei care nu sunt uh, realiste și uh, constructive. Însă, pe de altă parte, trebuie să uh, ținem seama de existența acestei inițiative cetățenești pentru a Uh, pentru ca cercurile active cetățenești din Europa să poată uh, îmbunătăți procesul legislativ în Europa și putem să avem un rol de canal de comunicare din acest punct de vedere. Un alt aspect care pentru mine este unul uh, esențial este că trebuie să folosim uh, instituțiile existente deja, centrele, lucrurile care există deja și care pot uh, uh, sluji cetățenii și care pot să-și îndeplinească rolul uh, pozitiv. La începutul lunii septembrie doresc să vă prezint un document și aștept cu nerăbdare remarcile dumneavoastră. Da, acum are cuvântul doamna Hannibal. Vă mulțumesc, Doamnă președinte, doamna Anilova nu poate fi aici, de aceea mi-a cerut să spun câteva cuvinte. Um, what she, she would have said. The opinion of the Culture Committee should focus primarily... Deci ar trebui să ne uh, axăm asupra zonelor uh, în care uh, Comisia poate să folosească competențele sale. Cred că cu toții suntem de acord cu aceasta și, în primul rând, e vorba de comunicare inițiativa cetățeanască europeană are reguli foarte clare și acestea trebuie folosite pentru dezbaterea în organizațiile civice și nu trebuie să fie restricționată prea mult din motive birocratice, pentru că nu vrem ca oamenii să participe. Principalul scop al inițiativei cetățenești este să creeze un spațiu public european. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că aceasta nu este o instituție instrument uh, al uh, marilor organizații transnaționale birocrate, ci trebuie să folosim acest instrument pentru uh, a da posibilitatea oamenilor să se exprime în organizații mai mici. Așadar, considerăm și sunt de acord că trebuie să beneficiem, trebuie să acordăm uh, sprijin tehnic uh, Uh, celor care au această inițiativă, inclusiv să le uh, furnizăm informații la timp un formular unic de înregistrare pentru colectarea semnăturilor trebuie aprobat și traducerea principalor puncte ale inițiative între toate, în toate limbile oficiale trebuie realizată. Acest lucru ar contribui la o familiarizare uh, în mai mare măsură a tuturor în legătură cu această propunere și ar beneficia de un sprijin mai larg. Uh, aș spune că este important ca totul să fie uh, tradus în limbile oficiale și de asemenea acolo unde există propunere referitoare la limbile minoritare din Uniunea Europeană, trebuie să asigurăm uh, traducerea în împrejurări foarte bine uh, uh, menționate. De asemenea, trebuie să implicăm tineretul. Nu dorim să restricționăm accesul sau să excludem tinerii din această inițiativă. Din potrivă, tinerii au dreptul să participe la această inițiativă și trebuie să fie încurajați să o facă. Uh, vârsta minimă trebuie să fie 16 ani. Știu că uh, în unele uh, state se vorbește de o, o vârstă mai mică de 16 ani dar vrem să îi motivăm pe tineri și cred că acest lucru i-ar motiva în mai mare măsură pe tineri să participe la această inițiativă și trebuie să vizăm acest lucru. De asemenea, pentru a spori componenta uh, democratică, uh, trebuie uh, să reducem numărul statelor membre la șapte, deci un sfert. În felul acesta s-ar permite un acces sporit la această inițiativă. Comitetul Regiunilor a fost de acord cu această propunere și cred că noi trebuie să o sprijinim în calitatea de structură democratică care răspunde de populația uh, Uniunii Europene, Parlamentul European este o astfel de structură, nu trebuie să uităm că trebuie să dăm un semnal clar că în această inițiativă dorim să participe populația. Prin urmare, considerăm că pentru a încuraja oamenii să ia parte la această inițiativă, trebuie să avem niște criterii de, de admisibilitate. Prin urmare, sugerăm să existe o limită de 5.000 de uh, semnături uh, pentru uh, ralierea de sprijin uh, pentru o inițiativă și trebuie să uh, ne raliem uh, celor uh, din Comisia Afaceri Constituționale. Doamna Bergie. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu sunt uh, într totul de acord cu ceea ce ați spus uh, în partea introductivă. Aș uh, vrea să spun să nu repetați acest lucru, pentru că și eu am aceleași probleme. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus în mare. Mulțumesc doamnei raportor pentru că ne-a dat baza pe care să lucrăm Cred că există un oarece consens uh, realizat. Trebuie să vedem uh, uh, care este dimensiunea acestei inițiative cetățene și care vor fi consecințele. Nimic. O să mobilizăm electorii, o să îi facem să creadă anumite lucruri și în final poate Comisia va examina această inițiativă. Cred că trebuie să fie o inițiativă flexibilă care să permită participarea uh, unui număr suficient uh, de larg de oameni care au informări în legătură cu această realitate. Este un uh, uh, mijloc uh, pedagogic, un instrument pedagogic de a arăta uh, populației care sunt uh, competențele Uniunii Europene. Este un instrument uh, pentru cetățeni și cred că aceasta este misiunea de bază uh, a comisiei noastre pentru că uh, apartenența la Uniune Cetățenia este promovarea, acestea este una dintre misiunile noastre și asta de la vârsta de 16 ani, pentru că este uh, un instrument de inițiere uh, în uh, elementele democratice și de cetățenie dacă nu se adresează întrebări, nu vor fi consecințe reale. Trebuie să gândim lucrurile în felul acesta. Trebuie să evităm însă problemele legate de eh, datele personale, pentru că ceea ce ni s-a propus eh, comportă o serie de riscuri în această privință și cu un număr de uh, semnături uh, de la bun început, uh, ca lucrurile să fie cât se poate de simple. Deci, simplificare de la maximum, un instrument de comunicare, de învățare a elementelor cetățeniei. Cred că avem un instrument optim pe care putem să îl utilizăm și cred că Parlamentul trebuie să fie deosebit de atent să uh, uh, pună în lumină aceste inițiative uh, cetățenești pentru că suntem o instituție democratică în Europa. Domnul Gomez. Tam się również... Da, mulțumesc. Cred că cea mai uh, potrivită instituție să se ocupe de această temă este Parlamentul European. De asemenea, uh, trebuie să folosim tuturor uh, canalelor uh, uh, de comunicare și de informare pe care le avem la dispoziție. Cred, de asemenea, că trebuie să analizăm soluțiile um, care nu trebuie distruse de care nu, nu trebuie să fie distruse de această inițiativă. Multe Um, state, um, state membre um, nu cer neapărat uh, folosirea doar a tone de, de hârtie, ci sunt, ar trebui să fie de acord și cu uh, semnături electronice în ceea ce privește calitatea propunerilor uh, de inițiativă. ar trebui să, exist, să fie uh, inițiative uh, concentrate și um, cred că ar trebui să existe și un număr minim de semnături care ar trebui uh, depuse, de exemplu 40 de mii și cred că am putea să și ajutăm această uh, inițiativă într-un uh, mod dacă inițiativele sunt, sunt formulate foarte bine din punct de vedere juristic. Vă mulțumesc, doamna McClarkin. Susținem uh, principiul uh, acestei inițiative. Cred că ar uh, ajuta la uh, îmbunătățirea deficitului democratic pe care îl avem și creșterea încrederii uh, populației. Însă dispozițiile așa cum se prezintă acum, uh, ele sunt destul de împovărătoare pentru statele membre și cred că ar trebui uh, să fie mult mai flexibile și mai uh, prietenoase pentru utilizatori. Cred că există uh, o barieră în legătură cu numărul de pe pașaport sau cu, de pe cartea de identitate care trebuie să fie menționat. Oamenii ar putea să se teamă de acest lucru. Lucrurile trebuie să fie cât se poate de transparente în legătură cu ceea ce este considerat a fi admisibil sau inadmisibil dacă s-au uh, dacă se colectează, se colectă 300 de mii de uh, semnături sau un milion, trebuie să arătăm acest lucru, trebuie să vedem care sunt uh, acțiunile care uh, urmează să aibă loc dacă se colect de pildă, se strâng un milion de semnături pentru că, al minte, dacă nu precizăm lucrurile, instrumentul nu va fi foarte eficient. Domnul Țvar. O, o tem, te inițiative. Mai întâi dați-mi voie să împărtășesc câteva opinii față de această inițiativă. Nu există niciun motiv să fim împotriva ei. Uniunea Europeană devine o comunitate democratică. Nu e comparabilă cu un stat, însă e adevărat că, pe de altă parte, cetățenii pot participa în procesul democratic prin alegeri, alegerea Parlamentului, apoi pot participa prin referendumuri sau pot uh, face inițiative. Și tratatul de la Lisabona introduce acest uh, nou element, al treilea element, al inițiativei cetățenești toate comentariile pe care le-am auzit contribuie la o scădere a deficitului democratic în Europa și e foarte important acest lucru în momentele acestea de criză economică, financiară și chiar politică. Atunci când apare o criză, oamenii își pierd încrederea în instituțiile democratice. De aceea vedem cum se dezvoltă mișcări antidemocratice, neonaziste și de altă natură, care încearcă să exploateze criza actuală și să vulnerabilizeze, să slăbească democrația europeană. Unele studii indică faptul că susținerea, gradul de susținere pentru democrație scade. Trăim într-un moment de regresie și nu de dezvoltare a democrației. revista The Economist a făcut un studiu în care se vede foarte clar că susținerea pentru ideea de democrație scade, de aceea ar trebui să susținem aceste inițiative. Există unele probleme în această directivă. Comisia încearcă să complice procedura cât mai mult posibil și asta nu e bine. Nu cred că ar trebui să luăm decizii în ce privește admisibilitatea inițiativei. 300.000 de mii de semnături, după mine, e prea mult. Nu e o atitudine serioasă să ceri așa ceva. Ar trebui să avem uh, 1% uh, din acest uh, număr uh, drept uh, minim de semnături. Uh, înainte am auzit uh, cifre foarte diferite. Se spunea că o treime din uh, cetățenii ar trebui să fie măcar dintr-o treime din numărul statelor membre. Asta nu e neapărat rău. În, pe de altă parte însă, criteriile de admisibilitate trebuie să se asigure că toți cetățenii uh, europeni contribuie la o inițiativă și nu doar cetățeni dintr-o anumită regiune a Europei. Sunt de acord să simplificăm procedura, nu cred că trebuie să o complicăm și mai tare. Consiliul și Comisia ar trebui să schimbe poziția, cred. Ďakujem vám pekne. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Zver pred chvíľočkou. Mulțumesc, sunt uh, complet de acord cu antevorbitorul meu. Cred că 300 de mii de semnături sunt prea multe. Cred că 50 de mii, 100 de mii de semnături ar fi suficiente, dar se pune întrebarea dacă primul prag a fost 50 de mii uh, și se poate discuta despre o cifră, dar nu se poate pune o limită în privința conținutului. Și, de exemplu, o problemă care se pune, o întrebare care se pune este uh, cea legată de schimbarea sediului Parlamentului European. Eh, știm cu toții că Strasburgul este un măr al discordiei. Cred că cetățenii ar trebui să aibă acest instrument disponibil, dar ar trebui să se spună foarte clar și ce nu poate fi supus la uh, vot, nu poate fi sub, subiect al unei inițiative cetățenești și trebuie să specificăm mai clar ce se întâmplă după ce se atinge numărul necesar de semnături, ce se întâmplă atunci. Uh, următorul pas va fi oare aprobarea reglementării sau altceva. Vă mulțumesc. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Tăcheș, dragi colegi, nu pot decât să fiu de acord cu uh, colegul Zăl și cu cererea sa de a crește consistența procesului democratic în Uniunea Europeană și de a da mai multă greutate uh, Parlamentului European și un rol mai mare. Pentru că deputații sunt uh, cei care simbolizează cel mai bine democrația Uniunii Europene. Am adoptat deja o rezoluție în Parlamentul European în ce privește minele și tehnologiile miniere pe bază de, mineritul pe bază de ceanuri. Au fost, uh, votul a fost covârșitor uh, pentru această rezoluție și, foarte ciudat, Comisia Europeană și Comisarul de Resort au uh, comentat pe marginea acestei rezoluții care, cum spuneam, uh, a fost votată cu o mare, cu o largă majoritate, spunând că se poate continua mineritul pe bază de ceanuri în continuare. Că se poate folosi uh, această tehnică bazată pe ceanuri în minerit. Așadar, Parlamentul European și Comisia Europeană, după cum vedeți, nu sunt într-o situație de echilibru și dacă rolul Parlamentului și puterea Parlamentului nu este întărită, nu sunt întărite, va apărea o problemă democratică. Dacă se manifestă interese economice puternice, cum e cazul în uh, exemplul pe care l-am dat, și dacă aceste interese dictează legislația, atunci se poate ajunge la încălcarea unor decizii ale Parlamentului și uh, a unor, ignorarea unor dorințe ale cetățenilor și atunci putem vorbi despre deficit democratic. Deci trebuie încercat să se întărească democrația parlamentară și cetățenească. Eu cred că Parlamentul European este cel care e cel mai bine plasat pentru a întări Uh, rolul inițiativei cetățenești. Vă mulțumesc. Doamna președinte, spune Cred că ar trebui să o lăsăm pe uh, raportare să înceapă munca până în uh, septembrie. Doresc să fac și o remarcă. Am uh, îndoieli foarte mari referitoare la eficiența acestui instrument, referitoare la dezamăgirea pe care o putem provoca cu acest uh, instrument. Nu putem face o lege pur și simplu așa cum îi place fiecăruia. Nu așa funcționează o democrație. Nu sunt împotriva implicării cetățenilor, însă um, știu cât de dificilă și cât de delicată este această situație cu uh, adunarea de uh, semnături. Dăm naștere la uh, pretenții pe care nu le putem uh, răspunde până la urmă. Eu, de exemplu, nu, nu semnez nici o declarație scrisă a Parlamentului, deoarece, după părerea mea, sarcina mea se rezid aici, în, aceast, în acest Parlament, în această instituție și nu în a elabora tot felul de declarații care apoi trebuie semnate de toată lumea. Cred că trezim așteptări care vor fi uh, dezamăgite. Și um, cred că doamna uh, Fontun va trebui să depună foarte multă muncă uh, Uh, pentru a avea un rezultat uh, realist și pentru a nu ne confrunta cu uh, dificultăți. Însă, Rosa, dacă dorești să spui ceva, te rog. Da, și eu sunt de aceeași părere, din păcate. Dar o să, con- o să continui acum în, în poloneză. Da, sunt și eu de aceeași părere. Și pentru a nu complica lucrurile și mai mult, Uh, doresc să spun că n-am abordat uh, foarte multe aspecte, de exemplu protecția datelor. Ce se întâmplă cu aceste semnături? Unde vor uh, rămâne? Ce informații trebuie oferite? Există documente diferite în diferite țări și ce se întâmplă cu oamenii care au un permis de reședință de mulți ani în altă țară membră? și ce se întâmplă cu cetățenii care au uh, drept de vot într-o, într-un stat și în alt stat nu și așadar cred că avem în față încă multe probleme. Însă, cred că dacă uh, avem buna voință, putem să facem ceva pentru uh, această inițiativă și în ciuda tuturor uh, greutăților, cred că trebuie să considerăm această inițiativă cetă- cetățenească ca fiind o șansă. O șansă ca cetățenii să își dea seama și să aibă o influență asupra procesului legislativ. Este o provocare cu care trebuie să ne provocăm uh, noi toți, dar și uh, Consiliul. Consiliul a elaborat deja un uh, document, dar și Comisia și de aceea ne dorim o colaborare. Doamna președinte spune, da, am ajuns la sfârșitul uh, discuției asupra acestei teme și uh, doresc să vă urez uh, succes la elaborarea unui proiect adecvat. Ajungem la următorul punct pe ordinea de zi, aprobarea deciziilor coordonatorilor și acum, apoi la punctul 12, nimeni nu are uh, remarci suplimentare și doresc să urez tuturor uh, vacanțe plăcute și interpreților și ne revedem în uh, septembrie. La revedere!